Witam Państwa na popołudniowej sesji. Dragi colegi, bine v-am regăsit. Bine ați venit la sesiunea de după amiază. Rozpoczynamy popołudniową sesję od głosowań. Începem așadar sesiunea de voturi. Primul raport pe care trebuie să-l votăm este raportul privind standarde minime pentru mm, fermele care cresc iepuri, raportul domnului EC. S-au depus 256 de amendamente, avem cam 30 de amendamente de compromis. Domnule EC, doriți să luați cuvântul? Prowadzenie nas. Panie pośle EC, bardzo proszę. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorilor uh, din umbră cel, și tuturor celor care au colaborat la redactarea acestui raport din proprie inițiativă, inclusiv consilierii și cei din Departamentul de Politici. În ciuda controverselor, am reușit să găsim compromisuri care merg la țintă. Chiar faptul că vorbim despre standarde minime pentru iepurii de crescătorie este un succes pentru că acest subiect nu a fost pe ordinea de zi a acestei uh, comisii în ultimii 16 uh, ani. Este important că această problemă a fost recunoscută ca fiind importantă și că se manifestă un interes față de ocrotirea iepurilor de crescătorie. Prin acest raport facem un prim pas către standardele minime necesare la creșterea iepurilor în Uniunea Europeană. Dragi colegi, dragi colegi, este foarte important să ținem cont de dorința societății de a avea produse de calitate, însă trebuie să ținem cont și de dorința uh, ca animalele să fie mai protejate. Este foarte important să avem un imperativ categoric uh, de a ne ocupa de cei neocrotiți și de a reduce suferința acestor ființe. Cu mici excepții, până astăzi, uh, iepurii sunt tratați în mod legal ca niște unități de producție uh, fără suflet. În această perioadă de mari um, schimbări în care ne aflăm, trebuie să arătăm clar oamenilor din lumea întreagă că Parlamentul nostru este mai mult decât o instituție birocratică rece și uh, să ne facem auzite inimile mai mult. Astăzi, membrii acestei comisii au șansa de a arăta lumii exterioare că uh, inima noastră ține cont și de animale și de aceea uh, la alineatul 16b vă rog să votați pentru, uh, pentru că acolo se face uh, referire la viitorul acestei politice. Toți iepurii din Europa v-ar mulțumi dacă ar putea, iar crescătorii de iepuri vă vor mulțumi cu siguranță de adevăratele. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc. Mulțumim frumos pentru introducere. Cred că mulți dintre noi, pe vremuri, au văzut cum se cresc iepurii sau chiar au crescut iepuri. Și mi-aduc aminte cât de mult am plâns atunci când a murit un iepuraș. Acum trecem la voturi. Haideți să votăm mai întâi amendamentele de compromis. Nu știu, le votăm pe toate împreună? Deci votăm electronic. Și celelalte amendamente prin ridicarea mâinii. Compromisul A. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. Sorry, one EPP too many. One EPP has to take out the card. Un vot în plus de la PPE. Ok. Ok, da, ok, ok. Ok, sam... Foarte bine. S-a închis votul. Se adoptă compromisul. Compromisul B acum. S-a deschis votul. și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 82. Cine este pentru amendamentul 82? compromis, uh, amendamentul 82 de fapt este caduc. Și deschidem votul la compromisul C. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul D. Să deschizi votul. La compromisul D. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul următor. Compromisul D, a spus domnul președinte, dar credem că este compromisul E, de fapt, că D tocmai a fost votat. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, am uitat să votăm amendamentul 101. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Și amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 107. S-a deschis votul. Vă mulțumesc. S-a închis votul. 108 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul E. S-a deschis votul. Deci să deschizi votul la compromisul E. S-a închis. Se adoptă. Trecem la compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul se adoptă. Trecem la compromisul G. S-a deschis votul la compromisul G. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul vot, compromisul I. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 109. Trecem la amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 160. Acum, cine este pentru? Se adoptă. Trecem la compromisul J. S-a deschis votul la compromisul J. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 246. Cine este pentru? Deci cine este pentru amendamentul 246? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 171. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Se adoptă. Verificăm, spune președintele, amendamentul 171. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 172. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul la compromisul N. Se adoptă. Trecem la compromisul 01 sau O1, O1. Votăm compromisul O1. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul O2. S-a deschis votul la compromisul O2. Este tot vot electronic. S-a deschis votul la compromisul O2. S-a închis votul. Ați constatat rezultatul, așadar acum votăm amendamentul 203. Nu, 213. Corectează vorbitor. 213. Ați văzut rezultatul. Acum deschidem votul la compromisul P. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 227 al domnului Halsling. Cine este pentru? 227. Împotrivă. Se respinge. Dar haideți să verificăm. Deschid votul la amendamentul 227. Se adoptă. Acum trecem la compromisul Q. S-a deschis votul la compromisul Q. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul R. Compromisul R. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la Compromisul S. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 232. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că s-a adoptat, dar verificăm. Amendamentul 233, spune acum președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Am ajuns la compromisul T acum. S-a deschis votul. S-a deschis votul la compromisul T. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 252. Nu, spune președintele, m-am înșelat. Trecem direct la uh, amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul pentru compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 11. Cine este pentru? Amendamentul 11. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 15. Cine este pentru? <clears throat> Se adoptă. 16. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 2. Să deschizi votul. La compromisul 2. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. acum totul funcționează? Întreabă președintele. Bun, revenim la compromisul numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul Nu. Compromisul 5, pentru că 40 este cadou. Compromisul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Deci s-a închis votul. Se adoptă compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 7. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Nu știu, cred că a fost adoptat, dar verificăm. Amendamentul 66. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69. Vot electronic imediat, spune președintele, pentru că cred că va fi aceeași majoritate. Deci 69. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 70. se deschis votul. La amendamentul 70. S-a închis votul. Se adoptă. 71. Cine este pentru? Se adoptă. Putem să trecem la votul pe întregul proiect de rezoluție. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul, nu sunt propuneri suplimentare, deci deschidem votul. Asupra raportului astfel modificat. S-a închis votul. Se adoptă felicitări domnului raportor. Doriți să mai luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, reușit să obținem un acord pe mai multe compromisuri, însă ce am decis astăzi și din păcate trebuie să o spun aici, este un tigru fără dinți. Este un raport din proprie inițiativă care va merge mai departe în plenară și apoi la comisie și uh, nu conține, din păcate, inițiative legislative. Deci ce înseamnă toate acestea? E doar un joc frumos ca să liniștim uh, conștiința deputaților, însă din păcate pentru animale nu este de ajutor acest text. Să știți că eu nu am să renunț la luptă și o să ne revedem la plenară cu un amendament uh, foarte important care ne va permite să ne luptăm cu ghearele și dinții. Nu e o amenințare, ci o promisiune. Mulțumesc! Dziękuję. Myślę, że i tak osiągnęliśmy dużo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am luat cuvântul pentru că colegul Polciac, care a lucrat la acest raport uh, pentru comisia noastră, uh, nu mai este membru la comisia noastră și uh, vreau să-i mulțumesc pentru munca sa și să-i urez mult succes la noua comisie la care merge. Moment, moment, Mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc frumos colegului. Ne va fi dor de dumnealui. Să știți că nu suntem mulțumiți de decizia dumneavoastră. Sunteți tânăr și avem uh, speranța că într-o bună zi vă veți întoarce în această comisie. Și vă urăm mult succes! Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy jeszcze raz. Mulțumim încă o dată raportorului. S-a obținut totuși uh, un mic succes. Nu a fost 100%, dar deja este un pas, uh, un prim pas în uh, direcția cea bună. Mulțumim celor care au lucrat pentru acest raport, mulțumim și asistenților și trecem la punctul 12. Uh, responsabilitatea proprietarilor și îngrijiri de acordat echideilor. Raport din proprie inițiativă, raportoare doamna Gerling, căreia îi dau cuvântul, dacă este prezentă. Doamna Gerling, mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu vreau să trezesc uh, cuiva amintiri neplăcute. Sper că nu știți ce înseamnă suferința uh, proprietarului care, care i-a murit calul sau i-au murit mai mult cai, noi trebuie să facem tot ce putem, uh, pentru că omul și calul au fost prieteni de mii de ani, au lucrat împreună de mii de ani și cu acest raport noi tocmai vrem să stabilim aceste uh, condiții care să permită proprietarilor să fie responsabili, dar în același timp să îngrijească cum trebuie um, animalele și dacă va fi cu putință, voi la cuvântul la sfârșitul votului. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos. Trecem așadar la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 3. Cine este pentru? Se adoptă. 4. Cine este pentru? Se adoptă. 5. Cine este pentru? Se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 8. Cine este pentru? Se adoptă. Trecem la primul compromis, vot electronic. S-a deschis votul, spune președintele. Nu. Ba da. Compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul B. Să deschizi deschis votul. Cam głosowanie. votul. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul D. Să deschizi votul. S-a închis. Trecem acum la amendamentul 118. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 119. Cine este pentru? Se adoptă. 120. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificăm oricum. Verificăm amendamentul 120. Să deschis votul. S-a închis. Păi, cum nu ridicați mâna, mi-era greu să văd. Se adoptă. Trecem la compromisul E. S-a deschis votul la compromisul E. S-a închis votul. Amendamentul 128 al domnului Tarabela și îl salutăm cu această ocazie. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul F. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem la compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. Voturi pentru 228. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Verificăm oricum amendamentul 228. S-a deschis votul. Îl așteptam pe domnul Dorfman, care votează împotriva. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul I. Se deschis votul. Zamecăm głosowanie. S-a închis. Przechodzimy do poprawki 106. Trecem la amendamentul 166. Cine este pentru 166? Pentru, împotrivă, se respinge. Kto jest za kompromisem J? Compromisul J. Pentru. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. De compromisul... Se adoptă. Și acum JA. Cine este pentru JA? Deschid votul. Głosowanie. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la compromisul K. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. L. Se adoptă. Trecem la compromisul L. S-a deschis votul. Zame, głosowanie. S-a închis votul. Przyjęty. Przechodzimy de compromisul M. Se adoptă. Trecem la compromisul N. S-a deschis votul. Zamecam. Przechodzimy do poprawki 219. Compromisul M s-a închis votul, se adoptă compromisul 219 pentru, împotriva, se respinge.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 S-a închis votul. Odrzucona. Se respinge. Trecem la 226. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 227. Pentru, 227, se adoptă. Trecem la compromisul N. S-a deschis votul la compromisul N. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu. Se adoptă. Compromisul O. S-a deschis votul la compromisul O. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 232 pentru. Mulțumesc, se adoptă. Trecem la compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul Q. La compromisul Q deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Trecem la compromisul R. Cine este pentru? Uh, s-a deschis votul, de fapt, la compromisul R. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Przechodzimy do compromisu S. Se adoptă. Compromisul S. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Trecem la compromisul T. S-a deschis votul la compromisul T. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 95, domnul Cap domnului Caputo. Pentru? Se adoptă. Poprav, aha, ca 204, identic jak... 204, identic cu 251. Le votăm pe amândouă. Pentru se adoptă. U. Compromisul U. S-a deschis votul. S-a închis votul. Shield. Compromis. Se adoptă. Compromisul V. S-a deschis votul la compromisul V. Să închizi votul. Se adoptă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9 pentru. Amendamentul 9 se adoptă. Compromisul W s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul X s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul Y. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem la compromisul Z. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 32, 4, 32. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Se adoptă, dar haideți să verificăm, pentru că și eu sunt uh, unul dintre autori, deci haideți să verificăm. 33. Zamykam głosowanie nad poprawką 33. S-a închis votul la 33. Se adoptă. 34. Ă, pentru. Împotrivă. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 36. Pentru. Se adoptă. Ok. Copru, placa 37. Kto jest za? 37. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Odrzucono. Se respinge. Kompromis AA. Otwieram głosowanie. Compromisul AA. S-a deschis votul. S-a închis votul. BB. Compromisul BB. S-a deschis votul.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 57, pana... 57 pentru, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Deschidem votul. Przyjęta pewnie większością, ale zobaczymy. Cred că se adoptă. Se adoptă. Compromisul DD. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul EE. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul FF. S-a deschis votul. S-a închis votul. Przechodzimy do poprawki 72. Trecem la amendamentul 72 pentru 72 pentru împotrivă se respinge.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 Se adoptă. Felicitări raportoarei. Doriți să luați cuvântul? Dziękujemy. Pan poseł Agniu chce zabrać głos. Bardzo... Domnul Agniu a cerut să ia cuvântul, vă rog. Da, e vorba de un aspect de importanță istorică. Prima dată în șapte ani și jumătate, un amendament Agnew a fost adoptat în această comisie. Either, either you've just... Ori v-ați hotărât să fiți drăguți cu mine, că v-ați gândit că ați crezut că e ziua mea, sau încep să vă aduc pe toți de partea adevărului. Why did you vote against the report? De ce ați votat împotriva raportului? E de necrezut. I was asked why I voted against. Am fost întrebat de ce am votat împotrivă. E totdeauna politica UKIP să uh, votăm împotrivă, să încercăm să adoptăm un lucru, un, să adaptăm un lucru care va fi adoptat și să astfel uh, să ne promovăm propria politică. Eu asta fac totdeauna. Bravo pana posła. Na tym polega democrația. Asta e democrația până la urmă. Cred că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2015, bugetul general al UE, Comisia Europeană. Raportor este domnul Iar de la Comisia de Control Bugetar. Este raportor domnul Țeler. Să Iar să se aplaci gos. Cred că domnul Iar vrea să ia cuvântul. Nu aș îndrăzni să nu vă dau această ocazie, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez un să adresez mulțumiri co colaboratorilor, raportorilor din umbră și tuturor celor care au colaborat la redactarea celor șapte amendamente de compromis. Le mulțumesc uh, raportorilor din umbră care au uh, participat uh, la reuniuni și au reușit să facă ca acest raport să treacă prin uh, Parlament fără probleme. A fost foarte bine așa, a trecut neobservat de administrație și cred că e foarte bine așa. În ceea ce privește conținutul și descărcarea de gestiune, am stabilit că uh, bugetul uh, este în urmă cu 2,9%, deci dăm un aviz negativ Am, raportorul citează și celelalte praguri și procente de la diversi și piloni. Um, am uh, constatat însă în principiu că erorile nu au uh, efecte negative financiare uh, grave, deci considerăm că trebuie să facem diferența între erori făcute din neglijență și fraude am ținut cont și de raportul de activitate al DG Agri pe uh, anul respectiv, 2015, și de uh, politica europeană de competitivitate în domeniul agroalimentar. Per total, raportul este foarte îmbucurător și uh, asta și datorită colegilor de la Comisia de Control Bugetar. Ne bucurăm când și ei promovează agricultura și cred că toți cei implicați au reușit să contribuie la o rată de eroare relativ mică. Deci, uh, vă rog să votați pentru raport. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Rozumiem, że chwalił Pan. Mulțumesc. Cred că trebuie lăudat nu doar raportul de la cont, ci și avizul pe care l-ați redactat dumneavoastră. Și acum putem trece la vot. S-a deschis votul la compromisul F. Zamecam busovanie. S-a închis votul. Przechodzimy do poprawki czwartej. Kto jest za poprawką? Amendamentul 4 pentru Împotrivă, mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 6 pentru, uh, se adoptă. 7 pentru, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 11 pentru se adoptă. 13 pentru împotrivă se respinge. 12 pentru se adoptă. 15 pentru se adoptă. 14 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 14. S-a deschis votul. Czekamy na panią na wnioskodawczyni poprawki. Czekamy jeszcze. Și autorii amendamentului trebuie să voteze. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A. S-a deschis votul. Cam gusovanie. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. B, pardon. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 27 pentru. Se adoptă. 28 pentru. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Se respinge. 30 pentru. Se adoptă. 31 pentru. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Se respinge. 33 pentru împotrivă se respinge. Compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cine este pentru 39? 39. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Haideți să verificăm. 42. S-a deschis votul. Otwieram głosowanie nad 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43-44 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Nu cred că e necesar. 48 pentru, împotrivă, se respinge. Patruzeci și șapte pentru, Se adoptă. 49. Pentru. Patruzeci și șase. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Cincizeci. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 59. 59 pentru cincizeci pentru că 50 a fost respins. Deci cine este pentru 59 împotrivă se respinge. 51, iar pentru se adoptă. 52, pentru se adoptă. 53, pentru se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 60 pentru 60. Împotrivă se respinge. Compromisul E s-a deschis votul. Compromisul E. Închidem votul. Se adoptă. 67. 67. Împotrivă? Pentru împotrivă? Îmi pare rău, trebuie să verificăm. Deschidem votul la 67. Przyjęta jednym głosem. Gratuluję Pani Pośle. Se adoptă. Felicitări. La diferență de un vot se adoptă. Trecem la 71. Pentru, împotrivă. Se respinge. 72. Pentru. Se adoptă. 73. Pentru. Cred că trebuie să mai verificăm. 73. Pentru, împotrivă. Se respinge. Trecem la vot. La votul proiectului de aviz astfel modificat și deschidem votul. Zamecam głosowanie. Închidem votul. Proiectul de aviz se adoptă. Dau cuvântul raportorului. nu doriți, doresc eu să vă mulțumesc. În schimb, felicitări. Głosowania. Przechodzimy do punktu 14. Ajungem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. Suntem chiar un pic înaintea programului.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 o, un mix potrivit uh, pentru finanțarea regiunilor Europei, să echilibrăm instrumentele financiare și granturile din politica de coeziune a Uniunii Europene. Este vorba de o idee nouă, vrem să se utilizeze mai mult aceste instrumente financiare, să fie mai uh, semnificative, să vină în plus față de ajutoarele directe. După cum știți, uh, au fost Uh, conferințe la care s-a implicat și Comisia Europeană pentru a um, uh, redacta, pentru a stabili noi instrumente financiare de sprijin. Este vorba de un raport al Comisiei Regii, iar, uh, iar raportorul nostru pentru aviz este domnul Viegas. doresc să-i dau cuvântul ca să ne vorbească despre aceste instrumente financiare. Vorbim despre microfinanțare, credite, uh, fonduri de capital. Cum vă spuneam, acestea vin să înlocuiască uh, granturile, subvențiile. Vă dau cuvântul, domnule Viega, să ne prezentați acest proiect. Muito obrigado, uh, colegas. Bun. Uh, fond... Mulțumesc. În principiu, ceea ce am vrut noi să facem a fost să ne facem o idee clară asupra impactului acestor instrumente financiare în agricultură. Când am redactat acest aviz, noi vrem să adăugăm două lucruri. E bine, am avut o serie de audieri. Una a avut loc în Portugalia, o sesiune publică, în care mai multe organizații ale agricultorilor au fost reprezentate. Am vrut să le ascultăm sugestiile și opiniile. Este esențial ca textul acesta pe care, să, pe care propunem să fie rezultatul acestor consultări publice dorim să includem contribuțiile tuturor celor care au luat parte la aceste audieri. Unele organizații ne-au trimis ulterior uh, contribuția lor prin mail. O să fac un scurt rezumat al ideilor de bază și apoi o să ascult uh, întrebările sau sugestiile celorlalți colegi. Deci, ideile principale ar fi, în primul rând, de dezvoltarea rurală, cel de-al doilea pilon al PAC, reprezintă o fază esențială a dezvoltării regionale și trebuie să uh, includem în acest cadru situația uh, exploatațiilor mici și medii, care se confruntă cu probleme foarte mari. Este o criză foarte importantă pe care trebuie să o luăm în considerare atunci uh, când uh, redactăm un astfel de raport. Instrumentele financiare până în prezent au fost folosite foarte puțin în uh, PAC. S-a constatat că în foarte puține state membre s-au folosit cu adevărat instrumentele financiare în programele lor de dezvoltare rurală. Sunt foarte puține exemple. Și Cu toate acestea, noi considerăm că aceste instrumente au un potențial deosebit de mare. De ce? Pentru că în agricultură sunt câteva chestiuni esențiale, accesul la credit, de exemplu. Și în acest uh, cadru al posibilităților diferite pe care le oferă aceste instrumente financiare, e bine, se regăsește un potențial foarte mare. Din uh, contribuțiile grupurilor de agricultori iese cam același lucru, și anume că instrumentele acestea trebuie să fie folosite în completarea actualelor uh, instrumente de sprijin, de ajutor. Deci trebuie să completeze granturile, subvențiile, nu să le înlocuiască. Aceasta este ideea de bază care ne vine de, din mediul rural și de la organizațiile de agricultori cu care am uh, luat legătura. Bineînțeles, trebuie să recunoaștem, așa cum spuneam, că aceste instrumente au un potențial foarte mare și am uh, inclus în document uh, uh în, pentru a uh, vorbi despre infrastructuri de bază care să uh, aibă un impact asupra agriculturii, în irigație și așa mai departe. Sunt foarte multe întreprinderi, foarte mulți agricultori care ar putea să primească un sprijin de acest uh, fel. Și am încercat um, să includem aceste aspecte în documentul nostru. Acum vă invit să faceți și comentarii, dacă doriți să completați textul. Vă mulțumesc foarte mult. Ați fost foarte rapid. Uh, foarte bine, ne rămâne mai mult timp pentru dezbatere. Domnul Rope. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și îi mulțumesc și domnului raportor pentru aviz, pentru acest text, pentru prezentarea făcută. Eu sunt membru supleant uh, al Comisiei Regii, așa că am să discut despre acest raport și în comisia respectivă. Mie mi se pare că este un subiect foarte important. Astăzi, agricultorii nu pot să fie izolați, trebuie să fie um, înconjurați de întreagă structură socială. E vorba de familie, de servicii uh, sociale, îngrijiri medicale, uh, educație. Uh, avem programul LIDER care se ocupă de al doilea pilon și care țintește nu doar agricultura, ci și uh, întreprinderea agriculturii, tot ce ține de afaceri legate de agricultură. Și uh, își propune îmbunătățirea uh, coeziunii în viața uh, agricultorilor și cred că fondurile structurale pot fi folosite și în acest scop. O soluție ideală ar fi să se folosească fondurile de coeziune pe lângă programul LIDER. În felul acesta, oamenii de afaceri locali, agricultorii locali, ar putea să ia decizii comune cu privire la modul cel mai bun în care să se, folosească fondurile într-o anumită regiune. Aceasta ar permite regiunii respective să se dezvolte mai rapid. De obicei, dacă este vorba de o regiune subdezvoltată sau care se dezvoltă foarte încet, întreprinderile, afacerile practic și fermiere nu prea au șanse să crească. Cred că în multe țări, um, inclusiv în Lituania, se comite o greșeală atunci când se creează valoarea adăugată din banii Um, um, se adaugă mai mult la agricultori um, și, de fapt, autoritățile centrale își asumă tot meritul, pe când regiunile sunt date la o parte. Se observă că există diferențe între regiuni, însă sistemul de acum nu este foarte omogen, nu poate sprijini toate regiunile și eu aș dori să propun să uh, ca statele membre să lase mai mult în seama regiunilor, pentru că acestea pot uh, crea valoare adăugată suplimentară prin o utilizare mai adaptată a acestor fonduri. În felul acesta, regiunile ar putea să uh, beneficieze direct. N-ar trebui uh, să lăsăm autoritățile centrale să beneficieze de toată finanțarea uh, și după aceea să nu decentralizeze. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru expunerea făcută. Fără doar și poate uh, este extrem de important să discutăm astăzi despre ceea ce înseamnă aceste instrumente, aceste granturi care pot să vină în sprijinul uh, spațiului rural. Sunt și eu membru în comisia supleant în comisia um, regii, se discută foarte mult uh, acolo despre ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene, inclusiv în spațiul rural și noi trebuie să fim preocupați mai ales de ceea ce înseamnă sinergia acestor fonduri. Eu cred că trebuie să fim preocupați de um, ceea ce înseamnă crearea uh, statului inteligent, a unui spațiu în care uh, oamenii, într-adevăr, să se resimtă sau să se simtă atrași Uh, acele numite sate inteligente, dacă vreți, plecând de la infrastructura medicală, cea mai importantă pentru toată lumea, da? Uh, cea școlară, uh, precum și, evident, mă rog, internetul, care, iată, astăzi este foarte mult um, folosit. Fără să reușim să facem atractiv spațiul rural, uh, prin combinarea acestor fonduri, nu vom reuși să salvăm uh, ceea ce ne dorim cu toții, uh, micile sau micii fermieri sau fermele de dimensiuni medii. De aceea aș pune accent și îi solicit raportorului, eu fiind și raportor din umbră, o să depun amendamente în acest sens, să punem accent pe ceea ce înseamnă combinarea acestor, acestor fonduri din cadrul politicii de coeziune cu fondurile pe care le avem noi uh, pe dezvoltare rurală, fie că vorbim de Orizont 2020 sau uh, de EFSI sau uh, fondurile structurale. De asemenea, cred că este foarte important să accelerăm, dacă vreau să spunem așa, um, acest proces de asociere a fermierilor și să le creăm oportunitatea și posibilitatea ca ei să-și valorizeze produsele în cadrul lanțului scurt de aprovizionare fără să le oferim posibilitatea și mecanismele uh, acestor fermieri să-și valorifice produsele, de asemenea nu o să putem să facem atractiv spațiul rural. Știm cu toții că nu este foarte greu să produci, pe cât este greu să, uh, să-ți vinzi producția. Și de aceea cred că este nevoie să avem o astfel de abordare, astfel încât uh, să putem crea aceste capacități, pe de-o parte, de producție, uh, procesare, depozitare și, evident, de valorizare a produselor pe care fermierii le, le au. Um, una peste alta, cred că uh, este foarte important să punem accent pe ceea ce înseamnă competitivitatea agriculturii la nivel european. Am văzut astăzi ministrul din Brazilia cât era de preocupat de ceea ce înseamnă dezvoltarea uh, agriculturii în, uh, în Brazilia și eu cred că trebuie să avem o o agricultură performantă și o agricultură competitivă pentru fermierii noștri din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Dziękuję. Jedna refleksja. Vă mulțumesc. Vreau să dau și eu ceva. În politica de coeziune va fi foarte important uh, ca sume cât se poate de mari să meargă către mediul rural, pentru că mi-aduc aminte când um, lucram um, în Comisia pentru Dezvoltare Rurală, ne um, concentram foarte mult pe acest lucru. Știu că este o provocare destul de mare pentru că Adesea când se vorbește uh, despre politica de coeziune, aveți pilonul 2, dar de fapt nu merge suficient de, uh, de multă finanțare către dezvoltarea rurală. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și eu vreau să spun câte ceva despre acest raport. Și aș vrea să mă refer la punctul 4. În acest raport se spun multe lucruri bune, toți dau din cap, toți zic că da, așa trebuie să fie, însă punctul cheie este punctul 4 care arată clar că tot ceea ce includem noi în pilonul 2 nu trebuie să dăuneze în niciun caz pilonului 1. Și uh, mă întreb uh, ce ce e asta? Vă credeți în țara unde curge lapte și miere? Și eu aș vrea să susținem pilonul 2, eu sunt 100% pentru consolidarea pilonului 2, dar vreau să o spun clar, dacă susținem pilonul 2, pilonul 1 va fi slăbit dacă păstrăm acest model cu pilonul 1 și pilonul 2. Și cred că principiul anualității se vede clar aici și uh, să consolidăm pilonul 2 nu înseamnă doar să tipărim în bani noi, ci să luăm banii din altă parte, altfel nu se poate. Știm cu toții că Europa are tot mai multe poveri, politica de apărare și așa mai departe și dacă nu vom primi bani proaspeți din niciun alt domeniu, nu se va putea, nu putem să zicem altceva decât că vom lua bani din pilonul 1. Sunt și eu de acord cu toți că e un raport bun și trebuie să continuăm, însă ă, e clar că banii trebuie să vină din ă, pilonul 1 ă, eu sunt pentru proiecte, dar trebuie să recunoaștem că banii vor veni de acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Azu. În primul rând, aș vrea să fac o observație cu privire la punctul B, în care se descrie agricultura familială ca fiind model uh, tradițional de producție și garant al sustenabilității sociale și ecologice a agriculturii noastre. Eu cred că acest model este, de fapt, contestat pentru că dimensiunea um, acestor exploatații a scăzut, multe astfel de exploatații au dispărut. În Franța s-a constatat acest lucru, asta ca urmare a PAC, care deși declară că vrea să salveze acest uh, model, până la urmă dezvoltă o agricultură de exporturi uh, care implică o agricultură industrializată. De asemenea, la punctul 4 trebuie să se Uh, menționează că, într-adevăr, nu trebuie să se, sub, să se înlocuiască subvențiile. De fapt, uh, agricultorii sunt din ce în ce mai dependenți de bănci și este unul dintre punctele um, împotriva cărora se revoltă. Și bineînțeles că acestea pun uh, presiune asupra lor. Aici trebuie să acționeze Uniunea Europeană, mai ales că rezultatul diferitelor instrumente de uh, Um, finanțare este destul de aleatoriu, FEDER, de exemplu, a eșuat în regiunea mea, pentru că nu s-a ținut de uh, coeziunea teritorială. Acum vreau să vă întreb ce mijloace vreți să dezvoltați pentru a facilita investițiile fără ca agricultorul să fie supus presiunii rambursării uh, acestor credite. Mulțumesc. Domnul Necov. Domnul Necov. Mulțumesc, dragi colegi, domnule raportor. Este un moment foarte propice să discutăm acest lucru, mai ales cu revizuirea la mijlocul perioadei a cadrului uh, financiar și a PAC, pentru că vrem să avem o creștere durabilă și inteligentă în Europeană și de aceea noi, membrii Comisiei Agri, ar trebui să considerăm uh, agricultura ca fiind un sector cu mai multe straturi. Având în vedere natura specifică a acestor instrumente financiare, acestea trebuie să sprijine dezvoltarea rurală, dar să nu rămână în niciun caz singurul tip de ajutor financiar. Regiunile agricole se află departe de centrele administrative și problema infrastructurii este și mai grea pentru acestea. De aceea, în versiunea finală a raportului, ar trebui să menționăm și aspectul acesta legat de distanță între centru și regiunile periferice. Atunci când folosim instrumentele financiare, trebuie să acordăm prioritate proiectelor colective care uh, sprijină um, uh, inițiativele și identitatea um, locală. De asemenea, um, ciclurile de producție sunt foarte importante. Spun asta pentru că dacă investim în ciclurile închise de producție, sprijinim atât partea de materii prime care vin din regiunile vizate și partea de procesare, ambalare, depozitare care s-ar face în aceeași regiune. În felul acesta, forța de muncă poate rămâne în zonele rurale, iar depopularea, care reprezintă o, o problemă esențială, ar fi preîntâmpinată. În felul acesta s-ar uh, încuraja economia locală și uh, ar îmbunătăți uh, managementul financiar. Mai am și alte propuneri, însă am să vi le prezint în scris sub formă de amendamente la proiectul de aviz și cred că ne gândim cu toții cam în aceeași direcție și că ne vom putea sprijini unul pe celălalt. Mulțumesc, domnul Dorfman. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Din câte înțeleg eu, punctul 4, mie nu mi se pare că este așa cum a zis doamna Noichel. Nu cred că de, trebuie să dezbatem acum dacă se susține pilonul 2 sau pilonul 1, ci să dezbatem dacă vrem ajutoare Uh, adică pilonul 1, sau vrem instrumente financiare care ar uh, intra în pilonul 2. Eu cred că ceea ce scrie la uh, acest punct 4 este că instrumentele financiare nu pot să fie o scuză uh, pentru a se reduce bugetul total pentru PAC, pentru că uh, există instrumente financiare și trebuie să le folosim, însă am impresia că uh, suntem într-o perioadă în care avem impresia că totul se poate rezolva cu EFSI și, uh, și cu instrumentele financiare în loc uh, să se folosească metodele clasice. Se consideră că se pot lua bani de la uh, ajutoarele de stat tradiționale și să se investească în instrumentele acestea pentru efectul de multiplicare. Eu cred, deci, că la punctul patru se vorbește despre ideea că um, Trebuie concentrate instrumentele financiare pe proiecte comunitare. Dacă mă gândesc la fondul Juncker, la proiectul lui Juncker, uh, apărea acolo ideea să se creeze platforme la care să apeleze agricultorii mici, mijlocii, ca să poată să aibă acces la fondurile, uh, la instrumentele financiare. Mă gândesc la acei agricultori care au mari nevoi financiare și de aceea vreau să spun că e păcat că, că platformele acestea care dau acces la instrumentele financiare nu sunt folosite. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi je suis euh, membre titulaire sortant de la Commission Budget. Vă mulțumesc, domnule președinte și eu, ca și alți uh, colegi, uh, mă mir de lipsa de eficiență a acestor uh, instrumente, care mm, acum nu se află sub controlul parlamentar. Cumva reprezintă un fel de mm, facilitate, astfel încât banii să nu fie acordați, dar pot să pună niște probleme, pentru că instrumentele financiare, până la urmă, trebuie să fie rambursate la un moment dat. Nu pot să spun că resping în bloc argumentele, dar cred că acestea trebuie să intervină ca o completare. Pentru că uneori, pentru că avem aceste instrumente, uităm să subvenționăm diferite politici, mai ales uh, cele agricole și rurale. Și cred că, de asemenea, trebuie să ne gândim foarte bine cum să meargă împreună tot acest lucru, toate fondurile acestea, uh, cele structurale în general, nu neapărat uh, doar cele agricole. Uh, să vedem și FSE și FEDER cum să se îmbine și cum să se îmbine și între ele și cu, cu instrumentele financiare. Eu sunt foarte prudent când vine vorba de instrumentele financiare și aș dori să avem mai degrabă o intervenție mai puternică pentru agricultură în Europa. Vă mulțumesc! Czy możemy poprosić przez przedstawiciela Komisji Europejskiej? Mulțumesc. Comisia Europeană, doriți să las cuvântul? Îmi cer scuze, nu știu cum vă numiți. Îmi cer scuze. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Sunt Michel Pic, sunt șef de unitate la Direcția Generală care se ocupă de instrumentele financiare. Vrem să salutăm acest proiect de aviz uh, al Comisiei Agri în ce privește instrumentele financiare, pentru că ele reprezintă un potențial pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale. Toată lumea este de acord cu faptul că aceste instrumente trebuie să funcționeze în complementaritate cu granturile și uh, să fie folosite pentru, de către cei care au mai multă experiență în domeniu. Trebuie însă să recunoaștem că uh, granturile, dacă ar fi unicele folosite, nu ar fi suficient, pentru că există niște limitări. Mulți agricultori, din păcate, nu obțin granturile pe care le cer, pentru că avem prea multe cereri față de bugetul disponibil. Și sectorul financiar este văzut ca fiind cu un profil de risc foarte ridicat Uh, și uh, în plus băncile uh, ezită să acorde credite exploatațiilor mai mici. De aceea, nu ni s-a părut că instrumentele financiare, așa cum le propunem noi, cu un profil de risc nu foarte ridicat, ar fi răspunsul pentru aceste uh, probleme. Tot despre caracterul complementar. Noi nu punem în aplicare instrumentele financiare așa din senin. Uh, Statele membre care doresc să le introducă în programul de dezvoltare rurală trebuie să facă mai întâi o evaluare ex ante. Această evaluare ex ante este necesară tocmai pentru a garanta complementaritatea, să nu existe vreo lacună ce privește accesul la capital. Și acest element pentru noi este, cum spuneam, o condiție obligatorie, această evaluare ex ante. Instrumentele financiare oferă potențial suplimentar, de exemplu pentru tinerii fermieri. Se poate găsi capital uh, prin instrumentele financiare pentru tinerii fermieri, lucru care este imposibil prin intermediul granturilor. Deci putem să finanțăm uh, capitalul cu care încep uh, cei care doresc să se instaleze la țară și să uh, demareze o afacere în agricultură. Noi promovăm cu grijă instrumentele financiare. Dacă evaluați împreună cu statele membre nevoia de a dezvolta instrumente financiare, dacă oferi uh, consiliere țintită și uh, dacă oferi instrumente financiare croite pe măsură, credem că uh, este cât se poate de fezabilă această opțiune. Nu e vorba despre o soluție universală, nu. E o ofertă individualizată pentru fiecare stat membru în parte. În concluzie, vreau mai întâi să salut acest proiect de aviz și doresc să vă invit pe dumneavoastră să faceți reclamă instrumentelor financiare pe lângă autoritățile de gestiune Uh, ca ei să se gândească dacă nu ar fi bine să folosească aceste instrumente. Căci există foarte multe autorități de gestiune care ezită să le folosească, chiar dacă, cum spuneam, sunt complementare cu granturile. 49 de autorități de gestiune au demarat aceste evaluări ex ante și se gândesc serios dacă uh, pot să folosească instrumentele financiare. Mulțumesc! Dziękuję. Jeszcze prosił o zabranie głosu pan poseł Flanagan. Czy... Mulțumesc. Domnul Flanagan. Vreau să apară în procesul verbal că, din punctul meu de vedere, idee, instrumentele financiare n-ar trebui să înlocuiască vreodată plățile în direct. Toată lumea spune că nu se va întâmpla, dar eu încă sunt îngrijorat. Și cred că ar trebui să facem un studiu să vedem care este nivelul de îndatorire al fermierilor, pentru că ei deja depind masiv de bănci și cu instrumentele financiare s-ar putea să se îndatoreze și mai mult. Și poate că o să vi se pară foarte ciudat din partea unui uh, membru al unui partid de stânga, Uh, am să vă spun totuși că dacă fermierii ar uh, face profit din vânzarea produselor lor, n-ar avea nevoie de instrumente financiare. Până la urmă și pe termen lung, numai dacă îi plătim pe uh, fermier în mod corect, atunci ei vor putea să trăiască și fermele lor vor fi sustenabile. Altfel, niciodată nu va funcționa bine sistemul. Vă mulțumesc. Domnul raportor uh, are acum cuvântul. Foarte rapid, mai întâi vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuții și cred că există un relativ uh, consens pe ideile principale Uh, că instrumentele financiare trebuie să rămână uh, o alternativă la granturi, dar să fie complementare cu granturile, că trebuie tratate cu toată prudența. Știți că nu putem să depășim un anumit număr de caractere în acest proiect de aviz, deci nu pot să includ toate ideile. Oricum, a îmbunătăți nivelul de trai în zona rurală, a îmbunătăți calitatea infrastructurilor, sunt obiective care ar putea să fie finanțate prin folosirea acestor uh, instrumente financiare. Și vrem ca aceste instrumente financiare să fie uh, să vină în completarea finanțării din fondurile tradiționale, fonduri structurale, alte programe de dezvoltare uh, rurală. Și să nu uităm și rentele, veniturile agricole care trebuie să provină din activitatea fermierilor. Fermierii, într-adevăr, nu trebuie să fie dependenți de bănci, ci să ne gândim și la aceste circuituri uh, scurte, la faptul că produsele trebuie vândute aproape de locul în care au fost uh, um, plantate, crescute. În plus, să se mențină în zona rurală infrastructurile, inclusiv infrastructura de procesare, de fabricare a materiilor prime. Închei spunând că punctul 5 are câteva trăsături aparte. E vorba despre finanțarea uh, individuală sau privată care riscă să fie exclusă. Nu! Acolo trebuie făcută o corectare. Mulțumesc! Am notat uh, acest uh, consens și sunt profund convins că va fi destul de ușor să țin cont de sugestiile dumneavoastră. Vă rog să mi le trimiteți în scris și sperăm că textul final va fi unul care să împace pe toată lumea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Avem timp până pe 26 ianuarie la orele 16 ca să depunem amendamente. Eu personal sunt foarte fericit că lumea progresează și că vom putea să folosim instrumentele financiare. Cred că un număr destul de mare de fermieri care au nevoie de anumite tipuri de finanțare vor putea folosi cu folos aceste instrumente financiare. Nu e vorba despre toate tipurile de plăți. Unele granturi, unele uh, plăți directe vor fi înlocuite de noile instrumente financiare, dar nu toate, bineînțeles. Încă de la începutul transformărilor, uh, când aveam, de exemplu, împrumuturi de la Banca Mondială, uh, mi-aduc aminte că și pe vremurile acelea aceste instrumente funcționau foarte bine. Deci, încă o dată, vă mulțumesc frumos pentru participare la dezbatere, mulțumim pentru muncă și putem să trecem la punctul 15 uh, în ce privește producția bio și etichetarea produselor bio. Raportor este domnul Martin Hausling și am înțeles că a participat la triloguri. Este un uh, raport dificil. Până acum au avut loc 14 triloguri. Însă, între timp, poziția Parlamentului și a Consiliului s-au mai apropiat, dar nu s-a ajuns la o înțelegere în timpul președinției slovace. Mai rămân niște puncte divergente și sunt uh, convins uh, că noi uh, vom cere președinției malteze să facă niște eforturi, dar deocamdată dau cuvântul raportorului. Sper că vei putea, Martin, să ne dai informații mai detaliate despre stadiul în care se află discuțiile și dacă există vreo șansă să ajungem la un acord în curând. Da, domnule președinte, uh, speram uh, ca astăzi să putem spune că încet, dar sigur ajungem la un rezultat. Aș vrea să mulțumesc din inimă președinției slovace pentru că a făcut progrese foarte pozitive în mai multe domenii și slovacii și-au dat uh, uh, silința să ajungă la rezultate uh, după diferite triloguri, însă documentul de compromis nu este susținut încă nici aici la noi în Parlament și nici în Consiliu. Deci, uh, ștafeta este preluată de președinția malteză. Aș dori să menționez cele patru puncte de compromis care nu au găsit încă un uh, uh, un acord, este vorba de legătura dintre soluri și producție, e vorba de măsuri de precauție și limitele, pragurile limite pentru pesticide și de asemenea tema semințelor însă nu am ajuns la un acord. Uh, de asemenea, uh, subiectul controalelor punerii în aplicare este un punct încă controversat. La ultimele negocieri, Parlamentul s-a arătat dispus la compromis. Foarte multe lucruri uh, am și lăsat de la noi în spiritul compromisului la cele 13 triloguri, cum ar fi uh, ideea comunitară și implicarea Consiliului și a Comisiei și la alte puncte am mai făcut uh, concesii sperând că și Consiliul se va mișca. Însă în Consiliu, din păcate, de la primele negocieri și până acum nu s-a schimbat deloc mandatul. Am avut întotdeauna o situație foarte dificilă a trebuit să tot facem compromisuri, uh, sperând ca Consiliul până la urmă le va aproba. Din păcate, ultima propunere de compromis pe care ne-a prezentat-o Consiliul nu este acceptabilă. Pozițiile din Consiliu oricum sunt foarte îndepărtate între ele și cred că va fi foarte greu să se ajungă la un acord și sperăm acum ca președinția malteză să reușească să obțină o poziție comună. Președinția malteză poartă acum discuții bilaterale cu diferitele state membre și cel de vreme la sfârșitul lui martie vom avea al 15-lea trilog. După experiența negocierilor eșuate timpuriu în august, în decembrie am spus că vrem o pauză, că vrem să întrerupem negocierile, pentru că uh, nu putem merge mai departe decât am mers până acum și nu exclud ca până la urmă să nu se ajungă la o poziție unitară. Pentru că riscăm să uh, facem atât de multe compromisuri încât să nu mai putem uh, recunoaște apoi poziția pe care o avem noi în Parlament. Deci cred că trebuie să spunem Comisiei clar că atunci nu, nu există un acord și vreau să o spun uh, foarte clar Comisiei că noi așteptăm să se facă progrese. Este un punct foarte important și până la urmă putem să așteptăm un compromis din partea Comisiei, însă noi nu vrem doar un compromis uh, la nimereală pentru alimentele bio, ci vrem uh, standarde clare, altceva nu este acceptabil. Am discutat ieri și cu reprezentanții ai sectorului care au susținut poziția noastră și ne-au spus că este prea devreme să vorbim despre un compromis. Uh, și uh, ni, s-a, ni s-a pus problema raportului Comisiei din 2020 și să ne gândim ce vrem at- atunci să vedem. În orice caz, uh, așteptăm poziția de negociere a Comisiei. Pot să vă spun acum ce m-a supărat pe mine foarte personal? A fost un interviu al comisarului pe agricultură cu ocazia săptămânii verzi un interviu acordat sâmbătă unui ziar uh, german în care a uh, pus, uh, a creat o legătură între aceste negocieri și epidemia de E. coli din 2011. Nu cred că este normal așa ceva. El a spus la întrebările reporterului răspunzând că agricultorii bio nu au de fapt, metode corecte de prevenție, ci fac, iau toate măsurile post factum. Cu astfel de interviuri nu se poate face treabă. Agricultorii bio uh, fac treabă, există și nu e normal ca comisarul să pună paie pe foc împotriva lor și vă rog să-i transmiteți părerea mea, pentru că mi se pare că el încearcă să distrugă acest text. Deci vreau să spun comisiei că așa nu se poate. Comisia până la urmă o să ajungă să spună că face un regulament împotriva sectorului. Poate că așa va funcționa, însă, sincer, nu, nu e corect. Eu însă încerc să obțin ceva mai bun, nu-mi pierd speranța că în timpul președinției malteze se va ajunge la un acord, însă e important să ajungem la un progres pe care să-l putem prezenta în exterior ca fiind un progres în legătură cu acest regulament. Uh, Altfel, așteptăm ce ne propune președinția malteză și ce ne propune Comisia drept compromis, pentru că până la urmă asta e sarcina Comisiei la triloguri. Și sincer, vă rog să-i spuneți domnului comisar că până acum a făcut prea puțin. Mulțumim. Acum putem să trecem la sesiunea de întrebări. Domnul Linț. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost prezent la cele 14 triloguri de până acum și pot să confirm unele din lucrurile pe care le-a menționat colegul Heusling. Cred că noi toți trebuie încă o dată să uh, încercăm să facem eforturi și mă refer și la Comisia Europeană, pentru că până la urmă trebuie să reușim să ajungem la un rezultat și sper să se întâmple în timpul președinției malteze, să ajungem la un compromis. Pentru că nu avem foarte multe șantiere deschise, uh, ci de-a lungul trilogurilor, totuși, unele din probleme au mai fost rezolvate. Și sper ca um, voința politică care acum lipsește uh, să uh, apară totuși. Pentru că e păcat că n-am ajuns încă la un acord, dar pur și simplu nu are sens să așteptăm până pe 22 martie, până când la, va avea loc primul trilog oficial din timpul președinției malteze, să nu se întâmple absolut nimic până atunci. Noi să stăm pur și simplu, să așteptăm și apoi să zicem, da, păi mai vedem, mai facem un trilog în aprilie, mai facem unul în mai. Și apoi, uh, în iunie, ne trezim în aceeași situație în care ne-am trezit în uh, septembrie. Cred că trebuie să transmitem un semnal clar, să arătăm că noi suntem dispuși la negocieri și să ne întoarcem la negocieri. Dziękuję, a poprosiłbym... Mulțumesc. Poate puteți să repetați același lucru când ne vom întâlni cu președinția malteză, ca să putem să ne apărăm poziția, pentru că cred că au durat mult prea mult aceste negocieri. Domnul Andrew? Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am avut onoarea și privilegiul să particip la aceste 14 triloguri și vreau să mulțumesc colegului uh, Hausling pentru prezentare, să-i mulțumesc și pentru răbdarea cu care participă la aceste negocieri și pentru faptul că dorește să obțină un compromis. Și eu cred că Parlamentul are toate motivele să-și păstreze poziția. Ce a spus uh, dumnealui mi se pare foarte just. În această perioadă de pauză trebuie să reflectăm și să vedem cum putem să atingem cele mai bune rezultate. Ar trebui să facem o nouă muncă de analiză ca să obținem un rezultat onorabil. Până acum, Parlamentul și-a dovedit uh, coerența. E important ca președinția malteză să facă o muncă de pregătire și să vină la triloguri cu un adevărat mandat de negocieri, sprijinit de o majoritate a statelor membre, ca să putem cu adevărat să facem progrese. În sfârșit, ca să nu mă mai lungesc cu vorba, există uh, puncte de vedere uh, divergente controalele, numărul de controale, colegislatori aici ar putea să ajungă la un acord și rolul comisiei ar fi să dea o mână de ajutor și să nu vină să uh, toarne gaz peste foc și să ne uh, inducă și mai mult în eroare. E păcat, pentru că sunt poziții în care cei cu legislatori sunt uh, aproape de aceeași părere și Comisia uh, nu ne ajută. Să nu uităm că acest sector așteaptă, așteaptă acest răspuns. Nu putem să tot schimbăm uh, solicitările de la o zi la alta. Nu putem să schimbăm regulile așa peste noapte. De aceea este foarte important să, um, ca acest dosar să aibă un deznădământ fericit. Și să sperăm că vom avea o metodă de lucru mai eficientă în timpul președinției malteze. Gerling. Doamna Gerling. Thank you, Chairman. Um, I also have been attending these trilogues. Mulțumesc. Eu am participat în numele grupului ECR la aceste triloguri și în timpul prezentărilor pe care le facem destul de frecvent uh, cu privire la rezultatele trilogurilor, tot discutăm despre strategii și tactică. Atunci când ai de-a face cu un act legislativ complex, uh, discuți rând cu rând, dar că sunt mii de rânduri de citit și de negociat, este foarte greu. De aceea chiar avem nevoie de o strategie bine definită pentru această ultimă parte a negocierilor. Și la sfârșitul ultimului trilog uh, s-a simțit că în sfârșit exista un compromis între cele trei instituții, deci ar fi necinstit, nedrept să spunem că noi făcusem concesii și Consiliul nu. Nu. Știind ce calendar aveau ei, era greu uh, să le cerem să își schimbe mandatul. Știam, știam foarte bine mhm. acest lucru. Deci, uh, eu nu sunt de acord cu acest uh, ton de autosatisfacție. Eu nu spun că Parlamentul n-a muncit din greu, dar totul ține de rezultate, nu numai de muncă. Eu sunt de acord cu domnul Linz. Trebuie acum să ne concentrăm pe discuțiile din culise. Eu cred că putem să terminăm totul într-un singur trilog, dar, cum spuneam, trebuie să discutăm în culise uh, și să fim siguri că textul propus poate să fie acceptat. Și din această perspectivă vreau să întreb raportorul, pentru că mi-a zis că a avut o întâlnire în particular cu președinția malteză, însă noi, ca raportor din umbră, nu știm exact ce s-a discutat la această întâlnire. Știu că la sfârșitul ultimului trilog am făcut câteva sugestii despre cum am putea să continuăm, dar nu mi s-a răspuns. Deci nu știu până la urmă care sunt intențiile raportorului. Dacă totul ține de concesiile pe care le facem și să facem concesii așa uh, într-un mod expeditiv, uh, dar în același timp profesionist, da, aș putea să accept. Și acest lucru ar include și întâlnirea stabilită cu sectorul, cum i-a spus domnul Hausling. Această întâlnire a fost fixată așa, în ultimul moment. Vă rog frumos să nu reinterpretați spusele mele, dar uh, vă rog frumos, nu vă gândiți numai la cei din Austria și Germania. Nu e un regulament țintit pentru ei, este un regulament pentru toată lumea. Eu mi-aș dori să mm, vorbim cu oameni de peste tot și să le dăm timp să vină. Nu pot să-i anunț pe oameni cu câteva zile înainte că trebuie să vină la Bruxelles la o întâlnire. Mulțumesc. No proszę, pan Dante, ale prosiłbym nie przedłużać wystąpień. Mulțumesc. Domnul Dantana, vă rog să fiți scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și să mulțumesc raportorului din grupă, din partea grupului nostru, care a făcut mereu eforturi mari ca, pe măsură ce avansează discuțiile, să fim și noi la curent cu modul în care se desfășoară. Dar acum, așa cum s-a spus, acum un an și jumătate deja a trecut de, de când a trecut un an și jumătate de când am votat acest uh, text, au tot fost uh, răzgândiri, s-a mers înainte și înapoi și Mă întreb dacă nu cumva um, raportorul ar dori um, să vorbească cu asistentul său, să facă o întâlnire cu toți asistenții ca să vedem cum stau lucrurile sau să ne facă un text ca să facem cumva bilanțul tuturor aspectelor, pentru că ne punem probleme legate de acest text, suntem întrebați și de presă, vrem să dăm niște informații Exact. Dacă textul acesta trebuie să iasă la, în public la un moment dat, nu trebuie să-l înveninăm prea mult. Mulțumesc, domnul Dorfman. Iată, da, you for my... Și eu vă mulțumesc că... Uh, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru informații. Eu aș vrea să revin la problema uh, limitelor, valorilor limită, pentru că am un uh, sentiment, o intuiție negativă, sper să mă înșele intuiția. Am impresia că se va ajunge la un compromis uh, rău și anume acel compromis leneș și rău să fie că rămân lucrurile așa cum sunt astăzi. Adică să fie un produs din Italia, și uh, acela să nu poată fi transferat din cauza uh, valorilor de pesticizi folosiți, să nu poată fi dus în alte părți ale Uniunii Europene, însă uh, să poată fi importate produse cu eticheta bio, dacă revin vin din țări terțe și de fapt au valori mult mai uh, mari. Și nu e doar părerea mea, uh, eu cred că în unele state sunt standarde care nu au nicio legătură cu, uh, cu standardele europene. Uh, și eu am fost în Germania la Săptămâna Verde, am ascultat discuțiile de acolo și pot să vă spun că uh, ministrul din țara mea, din Italia, a vorbit despre standarde și eu cred că soluția care se pregătește este cea mai proastă. Există mai multe condiții de producție diferite pentru același produs care este apoi uh, vândut în întreaga um, Europa. În uh, regiunea mea se produc, de exemplu, mere, care se vând în toată Europa. Și nu mi se pare corect să se aplice alte standarde. Și nu cred că trebuie să se facă un compromis doar de dragul compromisului. Mă întreb dacă valorile limită pentru un produs bio trebuie să fie aceleași ca cele pentru produsele din agricultura convențională. Pentru că nu poate să-mi spună nimeni că pe un câmp unde se cultivă produse organice ajung din atmosferă și din natură aceleași cantități de pesticide ca pe terenurile convenționale. Uh, eu cred că trebuie să se ia măsuri necesare și avem nevoie și de o perioadă de tranziție. Mulțumesc, doamna Köstinger. Mulțumesc și eu doresc să uh, mulțumesc raportorului nostru pentru prezentarea aceasta. S-au spus deja foarte multe lucruri. Eu sunt de părere că trebuie să fim foarte atenți cu aceste valori limită, pentru că e un subiect uh, foarte important pentru sector și cred că Comisia face foarte bine aici uh, să asculte opiniile politice și ale Consiliului și ale Parlamentului. Ați spus-o foarte bine, nu e un regulament doar pentru Germania și Austria. Este foarte important să fim atenți la cât de diversă este situația în uh, toate statele membre și să ajungem la un numitor comun. În legătură cu importurile, parțial, uh, mi se pare că foarte multe întreprinderi și ferme pun uh, accentul pe importurile foarte ieftine, țin foarte mult la asta. Eu cred că pe termen lung această abordare va dăuna foarte rău sectorului bio. Și cred că sectorul bio își va pierde credibilitatea din această cauză și de aceea trebuie să încercăm în permanență Uh, să apărăm acest sector, pentru că se încearcă peste tot, inclusiv aici, să se reducă la cel mai mic numitor comun. În legătură cu semințele, nu înțeleg poziția Consiliului. Acest sector trebuie să continue să se dezvolte, se va dezvolta și trebuie să facem tot ce putem pentru a dezvolta semințe bioatractive. Dacă nu creăm stimulente, atunci pe viitor nu se va întâmpla nimic. Și această scuză folosită și de reprezentanții asociațiilor bio, că costă prea mult semințele bio, nu, nu-mi, stârnesc, nu stârnește decât o, un zâmbet obosit. Mi-amintesc de ce spunea Comisia în 2001 uh, și de scuze care s-au dovedit a nu fi valabile. Deci uh, trebuie să ne gândim foarte bine la ce se va întâmpla când va expira regulamentul actual. Avem reguli extrem, nevoie de reguli extrem de clare și uh, trebuie să punem accentul și pe semințele bio, care trebuie dezvoltate și cultivate. În legătură cu ce spunea domnul Hoisling despre comisarul Hogan, eu cred că nu trebuie să fim prea sensibile atunci când uh, unii critică eu cred că în agricultură suntem obișnuiți cu astfel de lucruri și cred că e mai bine să nu exagerăm, să nu reacționăm exagerat, mai bine dezvoltăm acest sector, pentru că noi suntem responsabili în fața agricultorilor și pentru ei trebuie să fim creativi și inovatori ca acest sector să se poată evolua și mai mult. Domnul Iar. Vă mulțumesc și mulțumesc și domnului raportor, de asemenea și raportorilor din uh, umbră, care au o sarcină deosebit de grea. Aș avea multă întrebare. Mi se pare că la Consiliu există interese ca acest uh, proiect să eșueze și nu neapărat să se ajungă la un compromis. Ori se încearcă să fie stricat încât să nu mai servească la nimic. Și îmi pun următoarea întrebare. Domnul raportor a prezentat în mod structurat care erau uh, punctele care încă n-au făcut obiectul unui compromis. Această problemă a pragurilor, dacă ne gândim, poate că am putea să folosim pragul ca un fel de efect de pârghie pentru a debloca situația. Știu că nu toată lumea ar fi de acord, dar poate că asta ar fi o variantă. Întreba asta pe raportor. Mulțumesc. Vreau să revin la ceea ce s-a spus deja. Când uh, Vedem că un proiect acest uh, fel durează un an și jumătate și încă nu s-a terminat. În sector apare multă incertitudine. Nu vrea să mai știe încotro se îndreaptă lucrurile. Este un termen mult prea lung, este de neacceptat. Este o neglijență, o lipsă de responsabilitate din partea Consiliului, pentru că aceasta dăunează sectorului. Dacă mai degrabă să se păstreze valorile de acum, deci s-au împieticat negocierile. Raportul nostru are un mandat foarte clar și în contextul acesta, până la urmă, trebuie să vedem cum stau lucrurile. Nu e sarcina Parlamentului aici, nu vom accepta. Mulțumesc. Și acum domnul raportor care va încheia. Domnul Agnew, între timp, am o întrebare specifică pentru domnul Martin Honsling. Eu, s-au făcut lobby uh, din partea agricultorilor scandinavi care erau foarte preocupați că nu se poate continua să facă ce au făcut dintotdeauna, să, așa nume să aibă recolte în uh, anumite, un fel de bulgări de pământ deasupra uh, uh, pământului, dar în afară de ei a fost destul de liniște. Toată lumea vorbește despre cum uh, produsele trebuie să fie pure, să nu fie nicio urmă de pesticid. Da, există estimări. Într-un uh, camion de 30 de tone cu uh, grâu organic se permite să există cel puțin 100 de kilograme de, kilo, de um, uh, uh, insecte uh, drumeguș, um, coajă de ou, găina și așa mai departe. dar Asta toată lumea ignoră, nimeni nu pare să fie deranjat de asta. Nimeni nu înțelege că, de fapt, nu poți să ai puritate 100% în agricultură. Nu pot să spun că s-a făcut vreun lobby din partea uh, producătorilor organice din Regatul Unit. Deci, de 2 ani încoace, nu mi-a, mi s-a adresat nimeni. Mă întreb dacă, până la urmă, chiar avem nevoie de legislația asta. Vă mulțumesc. Cred că ne amintim cu toții că la începutul acestui dosar um, nu prea există entuziasm în jurul acestui uh, dosar. Și, din păcate, acesta um, este spiritul care s-a menținut și sunt de acord cu doamna Noifel că dacă discuțiile durează atât de mult, atunci, practic, nu există niciun fel de certitudine cu privire la rezultatul final sau la pozițiile fiecăruia. Bun, E clar că trebuie să știm cum stau lucrurile. Mă întreb dacă nu cumva raportorul nostru ar putea să ne facă un document înscris, să îl primim cu toții, toți cei interesați, pentru că, bineînțeles, o dezbatere e un lucru, dacă poți să înaintezi un document înscris, e cu totul altceva. Văd că doamna Costing vrea să intervină. Aș vrea să mai adaug uh, ceva la acest punct. cred că am cam negociat, nu știu, 98% din acest regulament. Acum să spunem uh, că ar trebui să luăm de la capăt, uh, nu știu ce să zic. Hmm. Vom reveni la status quo și foarte multe hmm, grupuri uh, s-ar bucura, unele chiar și-ar s-ar bate pe spate de bucurie și Însă, cred că agricultorii uh, bio și consumatorii merită să continuăm aceste negocieri. Controlele trebuie să fie fezabile și acest tip de agricultură trebuie să rămână unul credibil. Președinte, nu vreau neapărat să respingem documentul, ci mă gândeam, așa cum vorbeați și dumneavoastră, că vrem să arătăm încă că mai e un drum uh, lung de parcurs, așa că ne va trebui multă bunăvoință pentru a încheia negocierile. Domnul Hausley, da, dragi colegi, suntem dispuși să venim în uh, întâmpinarea um, acestor uh, solicitări. Deja o bună parte a fost negociată cu succes, dar mai sunt câteva chestiuni care au rămas, cum ar fi valorile limită privind pesticidele și aici nici uh, Parlamentul, nici Consiliul nu au acceptat propunerea Comisiei. Da este vorba de poziții foarte diverse și uh, nu avem deocamdată niciun sistem de control și nici standarde unitare. Obiectivul nostru trebuie să fie să ajungem la o armonizare europeană prin intermediul acestui regulament. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru, nu să avem un regulament care să fie implementat în mod diferit în statele membre. La fel, semințele bio, nu putem să spunem că sunt scumpe și atunci să tot uh, creăm excepții și să acceptăm derogări. Nu se poate așa. În ceea ce privește pesticidele, Parlamentul a uh, făcut propuneri constructive, sigur că contează și ce spune sectorul. Și apoi Comisia trebuie să prezinte un raport privind situația de fapt, care va veni în 2020. Și atunci vom avea ceva la mână, ca să spun așa. Eu uh, nu cred, cum spun mulți, că trebuie să înghețăm situația așa cum este acum și să așteptăm uh, să vină cândva o reformă. Timpul ne presează, nu cred uh, nici că trebuie să negociem fără sfârșit, ci eu uh, vreau să rog președinția malteză să ia măsuri ca la cele, cei, la cele trei triloguri să ajungem la rezultate bune. Pentru că E posibil altfel să rămânem fără un acord. Eu sper însă să ajungem totuși la o poziție comună pe diferitele puncte critice. Sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu importurile. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne îngropăm propriile standarde europene acceptând uh, alte standarde care diferă însă foarte mult de ceea ce cerem noi agricultorilor în Europa. Trebuie să fim foarte atenți și uh, să avem o poziție comună între Parlament, Comisie și Consiliu și să ne asigurăm că și pentru importuri este valabil standardul european. Sunt ca și până acum optimist, cred că vom reuși, însă vreau să spun din nou explicit, um, nu putem să acceptăm orice compromis numai de dragul de a încheia procedura. Dacă facem așa, ar fi mai rău dacă obținem un text mai prost decât ce avem acum și acela este pus în aplicare în unele state membre. Se va ajunge la condiții insuportabile, nu se poate așa ceva, deci mai bine haideți să continuăm munca. Și țin să o zic uh, din nou uh, foarte clar, nu putem uh, să stăm pe canapea până la sfârșitul lui martie și să îi lăsăm pe alți colegi să lucreze. Trebuie neapărat să ne mișcăm pentru ca la sfârșitul lui martie să intrăm la ultimul trilog. Și de asta e important să continuăm și discuțiile cu cei din sector. Din discuția de ieri, nu pot decât să spun că sectorul um, a considerat, a exprimat de mai multe ori uh, faptul că poziția Parlamentului este cea mai bună și cred că acesta este un argument pe care trebuie să-l folosim la negocieri. Panie pośle, jest... Panie pośle Hausling, jest taki... Domnule Hausling, atunci am să vă rog uh, următorul lucru. Poate ați putea să discutați încă o dată cu raportorul din umbră fiecare opțiune în parte pe care am putea o eventual uh, accepta și apoi să aduceți această poziție în grupurile politice, să o dezbateți acolo și apoi înainte de 23 um, martie să reveniți în comisia noastră. În felul acesta ați ști ce părere au oamenii și ați ști în special cum gândesc uh, membrii comisiei noastre. Bun, um, vă mulțumesc foarte mult. Putem să ne oprim acum. Vreau să vă Reamintesc că la ora 18.30 avem o programată o întâlnire cu tineri agricultori în uh, sala eurodeputaților. Facem uh, o pauză scurtă de două minute, după care urmează ședința coordonatorului.